a Comisiei privind împrumuturile în monedă străină. Dau cuvântul Comisiei. Domnul Hill. Mr. President, thank you. And... Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc foarte mult pentru această ocazie de a discuta despre împrumuturile în monede străină, un subiect foarte important. În momentul în care uh, ehm, iei de la bancă o ipotecă pentru a cumpăra o casă, este un, acest moment este foarte important și o tranzacție extrem de cum are însemnătate în viața oamenilor. Avem nevoie deci de o piață competitivă cu gamă largă de alegere, dar și în egală măsură o piață unde riscurile sunt cunoscute și informațiile la vedere. În ultimii ani, ehm, împrumuturile în monede străină au fost au fost uh, foarte atrăgătoare datorită ratelor dobânzilor mici. Dar experiența ne-a arătat că pot uh, deveni o problemă dacă sunt oferite gospodăriilor care nu se pot apăra împotriva um, schimbărilor uh, ratei de schimb. Francul elvețian este un exemplu grăitor. A fost foarte popular în țări cum ar fi mm, Croația, Polonia, Ungaria și România. Dar în momentul în care banca elvețiană nu a mai legat um, francul elvețian de euro în ianuarie anul trecut, costul um, serviciilor aferente ipotecilor a crescut, ceea ce a afectat uh, gospodăriile care au întâmpinat greutăți în ceea ce privește plata datoriei și a obligat uh, guvernele să ia măsuri pentru a ajuta pe cei care se confruntau cu mari probleme. Unele țări au dat deja legislație, altele au în vedere uh, adoptarea legislației în acest sens. Ce a făcut Comisia în ceea ce privește viitorul? Ei bine, noi am luat măsuri pentru a ne asigura că riscurile asociate împrumuturilor în monedă străină sunt mai bine gestionate, consolidând protecția consumatorilor uh, în ceea ce privește creditul ipotecar. Dar acest lucru nu rezolvă problema ipotecilor, uh, creditelor existente în monedă străină. Iar aici ne uh, iar aici lucrăm de aproape cu guvernele pentru a vedea care este alternativa cea mai bună. Bineînțeles, trebuie să se protejeze interesele consumatorilor. În egală măsură trebuie să ne asigurăm că măsurile luate merg mână în mână, în mod consecvent, cu piața unică și că nu restricționează în mod disproporționat libera circulație a capitalului sau libertatea companiilor europene de a opera oriunde în Uniunea Europeană. Trebuie să ne gândim în egală măsură și la daunele pe care le-am aduce încrederii investitorilor dacă am submina certitudinea juridică. Croația a ales să dea legi care, permite, care permit uh, debitorilor să um, schimbe creditul în, în, um, în franci elvețieni în euro la o rată de schimb anterioară aprecierii uh, monedei elvețiene. Iar costul acestei conversiuni, care este de un miliard de euro, este suportat aproape în întregime de băncile, de băncile care um, au um, da, emis creditul fără să țină cont de circumstanțele debitorilor. Comisia nu a fost consultată privind acest uh, proiect de lege și, bineînțeles, guvernul uh, croat nu avea această obligație. Noi am aderat dacă amendamentele croației la uh, legea privind uh, creditul la consum și instituțiile de credit sunt compatibile cu piața unică. Și vreau să vă spun care sunt rezultatele. Uh, E clar că scopul de a-i proteja pe, pe debitor pentru a evita o criză poate restricționa libertatea de, de a deschide sediu sau libertatea de, de circulație, dar această conversiune la o rată de schimb foarte mică cu Uh, costuri suportate de creditori merge prea departe în uh, ocrotirea consumatorilor. E nevoie de o soluție proporțională care să respecte libertatea uh, libertății din tratate și care să mențină încrederea investitorilor în, Croet, în Croația. S-a discutat acest subiect la Consiliul ECOFIN. Noi monitorizăm situația cu mare atenție în Croația, dar și în alte țări care, sunt, care au în vedere astfel de legi. Toate opțiunile sunt pe masa discuțiilor, cum ar fi și procedura pentru încălcare, dacă va fi necesară aceasta. Și avem o, un contact strâns cu guvernul croat, care ne spune că dorește să găsească o cale de progres și discutăm cu băncile pentru a găsi o abordare mai echilibrată, unde sarcina, această povară a costului să fie partajată în mod echitabil. Trebuie să se înregistreze progres în curând, altfel va trebui să luăm măsuri. Avem nevoie deci de o soluție care să ajungă la un uh, echilibru, o soluție care să fie consecventă legislației europene, care să protejeze consumatorii și, uh, în egală măsură, investițiile și piața unică. Aceasta este soluția pe care o voi cere în continuare și asta um, doresc, la asta doresc să uh, asist în fiecare stat membru unde această problemă este în vigoare. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Acum, în numele grupurilor politice, din partea PPE-ului, domnul Odmar Caras. Domnule președinte, domnule comisar, doamnelor și domnilor, Domnule comisar Hill, în primul rând vă mulțumesc pentru că ați răspuns la întrebarea noastră. De ce am adresat această întrebare? Este nevoie de decizii pregătite uh, în Croația, în România, în Polonia, de legislație adoptată, uneori chiar retroactivă, legislație care pune sub semn, care zguduiește încrederea cetățenilor și investitorilor. Certitudinea juridică și încrederea sunt uh, subminate. Ultimele măsuri au, lua, au ridicat întrebări privind stabilitatea, previzibilitatea cadrului juridic în aceste țări și nu numai, ci în întreaga Uniune Europeană. BCE a spus clar că aceste măsuri vor avea efecte negative asupra stabilității financiare, asupra sectorului bancar, asupra economiei reale precum uh, și faptul că va exista un uh, pericol de contaminare, să-i spunem așa, în țările vecine. Voi spune lucrurilor pe nume. Uh, populiștii europeni Uh, nu au voie să zguduie um, fundamentele pe care ne bazăm cu toții uh, pentru, a, pentru măsuri populiste. Statul de drept este o bază pe care este construită Europa noastră comună. Avem o uh, comunitate de drept și de valori pe care trebuie să o apărăm și nu putem să permitem să se distrugă credibilitatea și încrederea prin uh, prevederi uh, retroactive. Domnule comisar, de asemenea, aș vrea să vă adresez câteva întrebări. Ați menționat unele lucruri, dar nu foarte în detaliu. În primul rând, care state au fost cele care au notificat Comisia de intențiile lor de a adopta astfel de legislație, așa cum prevede legislația europeană? Care sunt măsurile pe care doriți să le luați pentru uh, a preîntâmpina evoluțiile din uh, state membre în care au loc dezbateri similare pentru a le explica mm, că există uh, pericole în luarea de astfel de măsuri. Un pilon uh, central pentru Uniunea Europeană este certitudinea juridică și libertatea fluxurilor de capital. Cum putem să facem asta, să asigurăm asta când se uh, iau măsuri retroactive de stabilirea unui curs de schimb? Uh, forța economică a Europei este statul de drept și libertatea de întreprindere. Deci, Haideți să ne asigurăm împreună că acest lucru nu este peric- periclitat prin uh, măsuri pe termen scurt uh, populiste. Vă mulțumim foarte mult, domnule Caras. Acum, în numele grupului SND, domnul Cătălin Sorin Ivan. 8 minute și jumătate. Vă rog

domnule președinte, domnule comisar, Stimați colegi care sunteți interesați de acest subiect, este limpede că aceste împrumuturi au fost amplu folosite în unele state membre. De pildă, francii elvețieni au fost foarte la modă în Europa de Est. 60% din împrumuturile cu probleme erau în monedă străină. Marea Britanie și Luxemburgul sunt două țări unde s-au acordat un număr foarte mare de împrumuturi cetățenilor străini. Acestea sunt centre financiare internaționale și știm că dar fiindcă dobânzile sunt mai mici și perioadele de plată mai mari, mai lungi, aceste credite sunt uh, atrăgătoare, dar, dar sunt mai riscante, fiindcă oamenii nu-și primesc salariul în această monedă străină și, nu, și sunt expuși riscurilor. Cum spuneam, francul învețian a fost foarte popular în Europa centrală și de est. Dar în 2008, Uh, valoarea, francul uh, s-a apreciat consistent și um, și debitorii uh, s-au trezit cu ipoteci uriașe. În, la, la mine în țară um, s-au luat foarte multe împrumuturi și, și s-a dovedit anul trecut că majoritatea împrumuturilor în moneda țării sau în moneda euro au fost considerate mai stabile. Moneda euro este mai stabilă. Aș vrea să vă, să vă vorbesc și despre directiva privind termenii neloiali. Jurisprudența europeană ne dă foarte multe surse în ceea ce privește termenii neloiali în uh, diversele țări. Mulțumesc foarte mult. Iar acum din partea GUE, doamna Marisa Matias, șase minute. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Vorbim aici despre un subiect tehnic, s-ar părea, dar de fapt e vorba despre o problemă politică transversală um, multe alte subiecte și întotdeauna ne întoarcem la același punct. Și vreau să vă spun de la început că subiectul, după părerea mea, este greșit. Fiindcă dacă am fi ținut cont uh, de uh, aceste cazuri despre care s-a vorbit, aceste credite sunt credite care s-au Uh, făcut, e vorba de credite care s-au făcut în monede naționale, nu în monede străine. Dar haideți să nu ne facem iluzii. Obiectivul practicilor denunțate aici este acela de a elimina riscul uh, pentru instituțiile financiare, aruncând această povară a riscului pe umerii clienților, ca întotdeauna. Și singura justificare pentru rentabilitatea activității bancare este că dacă noi am presupune că riscul uh, este asumat și de către bănci, total sau parțial. Asta, de, asta trebuie să se țină cont în momentul în care vorbim despre uh, un contract de credit. Dar nu asta se întâmplă în realitate. În mare parte a contractelor de credit ipotecar și de fiecare dată când vorbim despre acest subiect ne amintim de numărul mare de familii care s-au confruntat cu tragedii, fiindcă n-au mai putut să-și plătească creditul au rămas fără casă și după aceea au fost obligați în continuare să plătească creditul. Deci riscul este suportat de familii, nu de instituțiile financiare, care sunt, tot, sunt um, complet aparate. Iar uh, răspunsul Comisiei uh, Econ privind această chestiune este uh, grăitor, pentru că după părerea mea, este grăitor în ceea ce privește atitudinea instituțiilor europene, în ceea ce privește reglementarea sector- sectorului financiar instituțiile europene intervin fără probleme în uh, sectoarele financiare naționale, așa cum au făcut-o recent și în mod ilegal în ceea ce privește un procesul de vânzare a banif în Portugalia. Dar dacă cetățenii aduc în vedere faptul că unele contracte încalcă uh, Uh, justiția și echilibrul, răspunsul instituțiilor europene este foarte simplu și mereu apel. Și anume, uh, băncile sunt judecătorul și tot s-a rezolvat. Deci am, am văzut ce s-a întâmplat cu impunerea politicilor uh, bugetare sau alegerea uh, operatorilor prin licitații naționale, toate acestea. Momentul în care vine vorba de protecția cetățenilor se întorc împotriva cetățenilor și protejează sectorul financiar. Iată de ce credibilitatea instituțiilor europene și a Uniunii Europene eh, a, a fost druncinată în Uniunea Europeană. Nu se poate să există o povară atât de grea pe umerii cetățenilor și apoi să se fac să se, să se găsească scuze mereu pentru a proteja sectorul financiar. Promisiunile nu sunt suficiente. Degeaba se spune că are intenția Comisia de a ocroti consumatorii. E nevoie de acțiuni concrete și aș vrea să facă Comisia același efort pentru a-și proteja cetățenii, la fel cum se străduiește să, să, să ocrotească piața internă și libera circulație a capitalului. Mulțumesc! Mulțumesc! Vă mulțumesc pentru această intervenție. Din partea neafiliaților, doamna Morvai, un minut și jumătate nagyon vártam ezt a mai vitát nem akartam hinni a szememnek amikor. mulțumesc așteptam de mult această dezbatere de astăzi și cu greu îmi, mi-am crezut ochilor când am văzut că vom uh, discuta despre um, împrumuturile în monedă străină. Iată, în sfârșit, eurocrații s-au săturat să primească scriso- sute de scrisori în fiecare zi de la oameni care sunt pe pra- la pragul suicidului din cauza uh, ipotecii pe care nu reușesc să o plătească. Asta mi-am spus. În Europa mii de oameni trăiesc într-un fel de sclavagism uh, al datornicului uh, pentru că trebuie să-și plătească creditul la bancă și asta distruge familii întregi. Și în sfârșit, la Bruxelles se discută asta. Bruxelles care de altfel își bagă nasul în toate problemele. Și în sfârșit se discută despre asta și ne gândim că poate avem o soluție, dar voi nu vreți soluții. Ce doriți Vreți să ă, lansați proceduri de încălcare împotriva Croației pentru că, iată, statul croat a luat ă, partea victimelor, a luat ă, partea debitorilor împotriva băncilor. Vă susținem Croația până la capăt. Ar trebui să vă fie uh, rușine pentru că practic susțineți o mafie, o criminalitate organizată. Cum puteți să vă uitați uh, în oglindă? Ar trebui să vă fie rușine. Domnule comisar, ce vreți să faceți cu oamenii? Știm cum vreți să sprijiniți și să salvați băncile, dar cu oamenii, cu europenii, ce faceți? Mulțumesc, domnul Pospișil. Trei minute, vă rog předsedající eh, ta debata je mimořádně zajímavá je škoda že takto důležitý. Mulțumesc, domnule președinte. o dezbatere foarte interesantă și e mare păcat că un subiect atât de interesant este abordat joi după amiaza. Domnule comisar, am ascultat cu mare atenție ce ați spus și mă bucur că Comisia Europeană consideră că este important să discute cu guverne naționale individuale care propun proiecte de lege pe tema acestor um, convertiri ale împrumuturilor. Eu mă bucur că vreți să ajutați oamenii în situații dificile pe plan social, dar eu cred că trebuie să găsiți soluții care să nu dăuneze întregii piețe interne. Căutăm o soluție care să nu se aplice retroactiv și care să nu încalce principiile integrării noastre europene. Pe de o parte, înțeleg pe cei care au contractat credite într-o monedă străină și acum se află într-o situație foarte dificilă. Dar acest lucru nu poate duce la adoptarea de legislație care contravine direct principiilor uh, de drept ale Uniunii Europene. Mă bucur că sunteți cu ochii pe aceste acte legislative, domnule comisar. Pe scurt, dacă unele guverne naționale vor să-și, ajute cetățenii care și-au asumat riscuri și care au um, contractat un credit mai convenabil, care până la urmă n-a fost convenabil deloc, sigur că pot să îi ajute, dar nu trebuie să îi ajute în detrimentul uh, întreprinderilor și nici în detrimentul altor grupuri îndatorate. Dacă ajutăm un grup de datornici, ce vor uh, face și ce vor crede ceilalți datornici, oameni care poate nu și-au uh, sumat un credit în monedă străină. Haideți să nu uităm că dacă ajutăm un grup de datornici, totdeauna o facem în detrimentul altui grup de datornici. Domnule comisar, eu vin de, din Republica Cehă și, de fapt, despre Europa de Est vorbim aici mai mult. La vremea când a explodat uh, piața creditelor, uh, mai ales în franc-elvețieni, eu am fost la guvern, am fost parte din guvernul ceh și am avertizat oamenii că nu trebuie să aibă încredere în aceste promisiuni frumoase ale creditelor în franci. Și de aceea o ducem bine acum în Cehia. Avem un sector bancar bun, o monedă puternică și nu facem față problemelor cu care se luptă vecinii noștri. Sigur că contează și modul în care guvernele de la vremea respectivă din Europa au um, acționat atunci și au avertizat cetățenii și în ce măsură au făcut-o. Pentru că atunci când se uh, contractează un credit în monedă străină, se asumă anumite riscuri. Haideți să nu facem populism, haideți să discutăm cu guvernele naționale și să găsim o soluție care să nu dăuneze pieței unice. Pentru mine aceasta este principala valoare europeană. Mulțumesc. Mulțumesc. De asemenea, vă mulțumesc pentru că ați respectat timpul alocat și dăm acum cuvântul lui Sean Kelly mă scuzați, spune președintele. Nimeni nu e perfect, după cum puteți vedea. Acum uh, are cuvântul, desigur, domnul Mamikins. Opt minute. Thank you, bardzo dziękuję. Dragi colegi, dacă ne uităm la distribuția monedelor în lume, dăm seama că că majoritatea um, nu traversează frontierele dacă nu este vorba de numismatică. Deci, monedele naționale trebuie schimbate pentru comerț. Dolari, ieni, lira sterlină, franci elvețieni și așa mai departe. Același lucru se aplică creditării. Conform Băncii Centrale Europene, în ianuarie 2016, majoritatea creditelor în monedă străină s-au, au fost uh, făcute în euro și franci uh, elvețieni. Mai întâi pentru, uh, pentru cas pen- și apoi uh, la nivelul sistemului bancar. Și situația de, diferă de la o țară la alta. În uh, Ungaria și în Cehia, de pildă, aceste credite în monedă străină aproape că nu există, dar în, uh, în uh, Marea Britanie, în Irlanda, în Luxemburg, uh, creditele în uh, monede străină sunt mai ales făcute de instituțiile, instituțiile financiare. Cu alte cuvinte, în funcție de țară, de stabilitatea financiară, de creștere economică și de alți factori, se iau aceste decizii în ceea ce privește moneda. Uh, monedele în, monedele în, uh, pardon, creditele în monedă străină au uh, termeni aranjați din înainte și există un acord care obligă părțile să facă schimb de, de monede la un schimb, o rată de schimb specificată. Dar nu sunt acoperite toate creditele în monedă străină. Iată de ce e nevoie de un sistem de reglementare pentru a crea un mediu în care debitorii cunosc foarte bine specificitățile acestui tip de creditare. Și băncile apoi nu pot schimba condițiile de creditare la jumătatea drumului. Principalul risc uh, al acestui tip de creditări reprezintă volat, caracterul volatil al ratelor de schimb. De când, dat fiind că um, moneda leva bulgară este legată de euro, dacă se ia un credit în euro, riscul ca um, acesta să, ca rata să crească este foarte scăzut. Deci, um, doar stabilitatea venitului este problema dacă, să zicem, un, uh, cineva din Rusia sau uh, din uh, Ucraina ar lua un credit în monedă străină, în dolar sau euro, atunci situația ar fi diferită, dat fiind deprecierea rublei și monedei ucrainene în ultimii recent. Dar, bineînțeles, există și chestiuni legate de o uh, monedă comună uh, și crizele aferente, de pildă ce s-a întâmplat în, în Grecia, de pildă în contextul crizei s-a gândit, uh, au fost um, voci care au cerut reîntoarcerea la drachmă. Dar o monedă unică este foarte bună în, în cazul monedei, crizelor monede străine, dacă, dacă există, um, există o monedă stabilă, lucrurile nu pun probleme. Acum uh, câtva timp uh, s-a adresat o întrebare Comisiei privind uh, conversiunea retrospectivă din monede străine în moneda națională. Era vorba de state membre ale Uniunii Europene din afara zonei euro. Foarte multe persoane cumpără mașini sau um, credite um, nevoi personale și și pun uh, foarte multe gospodării într-o situație de risc în momentul în care ratele de schimb se, uh, se, trans, se schimbă. Foarte multe persoane au uh, avut ipotecile convertite în uh, moneda națională din moneda străină. Această conversiune poate fi necesară pentru a asigura stabilitatea financiară la nivel național. Una dintre principalele chestiuni este că această conversiune retrospectivă uh, are loc la rate de schimb uh, uh, care nu sunt cele ce corespund realității. Deci se încalcă libertatea de circulație a capitalului și libertatea de stabilire. Aceste acțiuni ar putea duce la știrbirea încrederii investitorilor în piața internă. Mai mult, CEJ acum doi ani a spus că unele tranzacții în monedă străină legate de creditare nu sunt acoperite încă de legislația europeană, dat fiindcă Comisia este răspunzătoare trebuie să se asigure că se aplică cum trebuie legislația europeană, este imperios să, să-și facă cunoscută poziția în ceea ce privește compatibilitatea juridică în a acestei practici de conversiune retrospectivă și obligația statelor membre de a comunica Comisiei orice proiect de regulament care ține de transpunerea legislației europene și internaționale. Dacă această declarație a este adevărată, e, e clar că trebuie ca uh, aici să fie acoperite și uh, creditele în uh, monedă străină. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc. Mulțumesc. Dau acum cuvântul domnul Polciac, 3 minute. Děkuji, pane předsedo, za udělení slova. Já bych chtěl své, úvodem svého vystoupení rovněž politovat to, že se tak... Mulțumesc, uh, domnule președinte. Aș vrea să spun că îmi pare foarte rău că vorbim despre acest subiect într-o joi după amiază. Însă, pe de altă parte, m-a bucurat să ascult uh, ceea ce are de spus domnul comisar. Este clar că comisia ia în serios acest subiect și mă bucură acest lucru, chiar dacă mai este foarte mult de făcut. Acest subiect uh, nu este o mare problemă în Republica Cehă. Însă multe state din Europa Centrală și nu numai au fost foarte puternic uh, afectate. Mulți uh, au fost foarte interesați de aceste credite în monedă străină și uh, în multe țări uh, numărul creditelor era mai ridicat în, în uh, monedă străină decât în moneda națională, din cauza ratei de schimb. Dar, iată, lucrurile um, au ajuns să fie cum au ajuns să fie. S-a fluctuat cursul de schimb și chiar dacă rata de dobândă nu s-a schimbat, oamenii până la urmă trebuiau să plătească mult mai mult decât prevăzut inițial. Unele state membre, în fața amplorii fenomenului, au decis să introducă măsuri retroactive, mai ales atunci când uh, schimbă aceste uh, credite în uh, credite în monedă națională. Trebuie însă să spunem că aceste măsuri subminează unul dintre principiile principale ale Uniunii Europene, libera circulație a capitalului și, de asemenea, afectează protejarea statului de drept, un alt principiu esențial în Uniunea Europeană. Bineînțeles că, într-o anumită măsură, înțeleg de ce anumite state membre ar vrea să ia măsuri în aceste circunstanțe atât de dificile ale uh, creditorilor. Însă, mai ales caracterul retroactiv al unor astfel de măsuri trebuie să fie condamnat. Cel mai, cea mai importantă este prevenția și uh, informarea, conștientizarea în rândul uh, uh creditorilor. Nu ar trebui să, să luăm măsuri care subminează principiile integrării europene, cât și uh, încrederea investitorilor. Bineînțeles, știu că sunt multe alte probleme, abuzuri, um, în uh, contracte. În Ungaria, unde, de exemplu, se folosesc uh, rate de schimb uh, care au fost schimbate, chiar și Curtea Europeană de Justiție a luat hotărâri care anulau astfel de um, clauze care erau numai în beneficiul băncilor. Domnule comisar, dumneavoastră ați vorbit și despre drepturile consumatorilor și mă bucură faptul că ați făcut acest lucru. Trebuie să consolidăm drepturile consumatorilor, însă, în același timp, nu trebuie să punem în pericol principiile statului de drept. Mulțumesc foarte mult. Urmează Sean Kelly, 3 minute. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur foarte mult că pot să vorbesc despre acest subiect în numele grupului meu. Discuția de astăzi privind creditele în monedă străină este una foarte importantă. Dobânda BCE se află la un nivel istoric de scăzut, iar uh, pentru irlandezi situația este foarte dificilă în acest moment. La noi dobânzile sunt mai mari decât media UE. Uneori ajung la 4% în Irlanda, iar media UE este de aproximativ 2%. Aceasta este o situație despre care eu și cu colegii mei irlandezi am scris o scrisoare semnată de toate partidele președintelui Mario Draghi al BCE. Sperăm un răspuns pozitiv. Discuția de astăzi îmi amintește și de un alt motiv de îngrijorare și anume uh, rata mare a dobânzii. Pentru mulți irlandezi ar putea să pară foarte atractivă um, această modalitate de a contracta împrumuturi în uh, monedă străină. Un irlandez care ar uh, lua un astfel de credit ar putea să economisească mulți bani pe termen scurt, dar e un risc și trebuie privit dintr-o perspectivă pe termen lung. Riști ca până la urmă să trebuiască să plătești mai mult, chiar mult mai mult la sfârșit. De aceea eu cred că trebuie să fie mult mai mare, mult mai detaliată informația pe care băncile să o pună la dispoziția consumatorilor și cred, cred că toate statele membre trebuie să se asigure că se va proceda așa. Împrumuturile, dacă sunt, nu sunt mai multe împrumuturi în monedă străină, economia este mai stabilă. Dacă sunt multe credite în monedă străină într-o țară, acestea sunt supuse fluctuațiilor de curs valutar și, deci, um, situația gospodăriilor este pusă în pericol. Trebuie să se ajusteze rata dobânzii pe termen scurt. Este o măsură necesară, dar care sporește volatilitatea piețelor și mai mult. În plus, riscăm să crească și, uh, cre- și prețurile la servicii în monedă națională și să se ajungă la o criză bancară sistemică. Cred că trebuie să transmitem uh, un avertisment pe această cale a legătorilor britanici care se află înaintea referendumului Brexit. Dacă Regatul Unit va ieși din Uniunea Europeană, băncile de acolo vor fi forțate să ofere credite în monedă străină și să aducă un potențial de instabilitate economiei britanice, care nu are nevoie de așa ceva în acest moment. Și mă bucur că Comisia a recunoscut problema acordării irresponsabile de credite și necesitatea de a avea un comportament responsabil la actorii de pe piață. Vreau să felicit Comisia pentru munca depusă pentru a remedia toate aceste probleme și, în încheiere, vreau să-i spun domnului comisar că a făcut o treabă bună și îl rog să o țină tot așa și solicit statelor membre să pună în aplicare pe deplin prevederile directivei creditelor ipotecare, uh, iar consumatorilor vreau să le spun să se gândească bine și să se uh, păzească de lupii în haine de oaie. Uh, thank you, dziękuję bardzo, panie pośle. Mulțumesc.